El señor presidente. Bueno, amigas y amigos, señor comisario, señor vicepresidente. Dragi colegi, domnule comisar, domnule vicepreședinte, declar reuniunea noastră deschisă. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Geringer de Oedenberg discutăm despre o mai bună legiferare. Dau cuvântul imediat doamnei raportor. Aveți la dispoziție șase minute, patru dintre acestea pentru o primă intervenție și două la finele dezbaterii. Dacă doriți să vorbiți acum șase minute și mai apoi deloc, este alegerea dumneavoastră. În mod normal, lăsăm raportorului la final două minute pentru a reacționa la dezbatere. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre principiul subsidiarității și despre o legiferare acolo unde este nevoie. Acest drept al uh, subsidiarității trebuie să fie transparent, clar, inteligibil, însă în practică lucrurile nu stau chiar așa. Dreptul european deseori este, este definit fără precizie. Astfel, s-a ajuns la situația în care articolul 160 a fost introdus în tratatul de la Lisabona, în baza căruia Comisia Europeană are acum dreptul să someze statele membre pentru proasta implementare a dreptului european. De aceea mă bucură faptul că domnul Barroso a luat măsuri în ultimul an. Doresc să întreb însă Comisia ce se întâmplă acum, concret? Ce dorește să facă Comisia pe mai departe? Cred că nu este doar o, nu a fost doar o chestiune tehnocrată, ci trebuie să mergem mai departe. De asemenea, am propus și despre valoarea ex post ante. Trebuie să vedem ce se întâmplă și după implementarea dreptului comunitar, să vedem dacă a fost implementat ca atare și care sunt consecințele. Trebuie să vedem ce justificări există pentru întârzieri, pentru că dacă dreptul comunitar nu este implementat ca atare și nu are efecte la nivel economic, la nivel social, atunci activitatea noastră este inutilă. Următoarea întrebare la adresa Comisiei este ce se întâmplă cu evaluarea post-implementare? Care este diferența dintre evaluarea de acum și mecanismele utilizate de, până acum? Parlamentul European a atras atenția asupra faptului că Comisia Europeană trebuie să facă mereu o evaluare a urmărilor implementării dreptului comunitar. În primul rând, din cauza conținutului și apoi fac apel la Comisia pentru a evalua efectele sociale ale implementării. Sunt foarte importante reacțiile care au loc pe piața muncii, trebuie să vedem ce uh, diferență apare la nivelul diferitelor sectoare de pe piața muncii, asta în special prin prisma crizei economice și financiare. În al doilea rând, discutăm despre independența evaluărilor de impact. În acest raport, atrag atenția asupra unui lucru. Independența trebuie să fie garantată în ceea ce privește implementarea dreptului comunitar, în special în ceea ce privește resursele. Interpreții îmi spun că sunteți mult prea rapidă și că nu vă pot urmări, spune președintele. Raportoarea, da, dar uh, am uh, dat deja textul interpreților, am sperat că o să ajute. Raportoarea reia. Discutăm așadar încă o dată despre securizarea resurselor. Vă reamintesc faptul că Consiliul este și uh, el uh, un actor principal aici. Să nu uităm că atunci când vine vorba despre valoarea de impact, trebuie utilizați, utilizate și uh, resurse externe ale experților din exterior. Asta pentru că discutăm și despre administrație și despre diminuarea poverii administrative. Deseori Uniunea Europeană este asociată cu o mare birocrație, un mare aparat birocratic. De aceea propun să reducem birocrația cu 33% dacă este posibil. Însă primesc semnale în acest sens care mi arată că, odată cu reducerea birocrației, sunt reduse și standardele întreprinderilor, în special în ceea ce privește securizarea uh, condițiilor de muncă. Propun așadar ca Comisia să privească per ansamblu reducerea birocratică și să aibă grijă ca standardele să nu scadă. Domnul Stoiber conduce task force-ul în acest sens Până acum uh, apreciez foarte mult activitatea acestui grup de lucru. Până acum, uh, activitatea, activitatea acestui grup a fost extinsă până în 2013. Parlamentul este informat despre modul în care uh, grupul activează pentru a reduce birocrația. La final, doresc să mă refer și la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și anume la întețirea relațiilor uh, dintre Parlamentul European și alte instituții și despre inițiativa cetățenească. Cred că această colaborare nu trebuie să se refere doar la controlul principiului subsidiarității, ci și la implementarea dreptului comunitar, la îmbunătățirea implementării. Inițiativa cetățenească se referă la faptul că milioane de cetățeni pot să conteze pe Parlament, pot să conteze pe poziția acesteia. Sper ca uh, prima lectură să aibă loc în acest an și sper să avem o discuție fructoasă. Mulțumesc! Gracias, colega. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Șefcoviș, domnului comisar. Domnule vicepreședinte, puteți să răspundeți acum în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc doamnei Gheorimbar Göringer pentru raportul uh, excelent și, uh, în general, Comisia se, este de acord cu remarcile dânsei pentru că uh, ne place faptul că Parlamentul pune un accent pe această reglementare mai inteligentă. Noi ne străduim cât putem mai mult. Vreau să spun că acum câteva zile Comisia a luat în sfârșit măsuri pentru a, recur, a retrage 59 din cererile care încă mai uh, trebuiau rezolvate și uh, care probabil nu nici mai trebuiau să mai fie rezolvate, uh, este exact ceea ce am făcut noi în cadrul, a ceea ce ne-am angajat în cadrul negocierilor. Comisia va adopta pe 6 octombrie o comunicare privind reglementarea inteligentă și un raport anual privind o mai bună legiterare, unde vom vedea mai multe detalii privind chestiunile legate de subsidiaritate ce îți dea chestiuni uh, legate de ceea ce apare și în raportul doamnei Göringer și din cauza timpului scurt mă voi referi numai la câteva puncte esențiale. În primul rând, cred că suntem de acord că uh, și criza economică a dovedit-o faptul că această mai bună regiferare are un impact uh, pozitiv pentru o viață mai bună pentru toți și sunt de acord de asemenea cu doamna Göringer asupra faptului că uh, dorim să avem o uh, legiferare cât mai uh, uh, potrivită pentru a nu îngreuna sarcina administrativă și mai mult este exact ceea ce facem acum și acum sunt uh, uh, inițiative pe care noi uh, le dorim în prezent și le vom continua și în continuare. Avem mai multe activități țintite pentru această mai bună legiferare. În primul rând, evaluarea de impact. Vom încerca să o îmbunătățim și mai mult, vom uh, merge pe eh, simplificarea legislației, așa cum se întâmplă deja și, bineînțeles, să reducem cât mai mult eh, sarcina administrativă pentru întreprinderi și, bineînțeles, vom vedea și ce se întâmplă cu regulamentele și legislația deja ad eh, adoptate. Să vedem cât sunt de eficace deci știu că timpul este scurt, mă voi limita la două elemente. În primul rând, e vorba de acel corp, organism independent care dă socoteală în fața Parlamentului în această materie. Este vorba, deci, de uh, organismul care supervizează evaluările de impact. Uh, Parlamentul, ca și organ legislator și colegislator, are acest rol față de prerogativele proprii comisiei. Noi suntem în contact permanent și avem uh, relații excelente. Situația actuală este marcată, bineînțeles, de noile reguli și proceduri ale Parlamentului și se pune, uh, practic, uh, în discuție Uh, tot ce înseamnă uh, reformularea anumitor uh, regulamente și directive. În orice caz, suntem în, de acord împreună cu toate instituțiile că tot ce înseamnă um, legiferare mai bună, mai inteligentă, este foarte bună. Pentru cetățeni vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum dau cuvântul domnului Tadeusz Visca, care va vorbi în numele Comisiei AFCO. Două minute. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałbym pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe colega mea și să laud buna colaborare dintre noi la, în redactarea acestui raport. Mă bucură faptul că observațiile mele din partea Comisiei AFCO au fost luate în considerare. În după mulți ani de colaborare comunitară am ajuns la concluzia că un, o reglementare europeană funcționează foarte bine. Asta dat fiind faptul că trăim într-o lume a liberei circulații. Discutăm despre faptul că avem 27 de state membre uh, Uh, în Uniunea Europeană și noile, le, noile acte uh, normative comunitare nu trebuie să complice situația acestora, trebuie să ducă la o mai bună reglementare. În, in, prin legiferarea europeană dorim să ușurăm situația cetățeanului european, dorim să ușurăm abordarea acestor texte, însă să nu uităm că trebuie să menținem standardele înalte ale acestora, ba chiar trebuie să le îmbunătățim. Tratatul de la Lisabona aduce multe schimbări în acest sens și va influența ca atare legiferarea la nivel european. Lărgirea prerogativelor Parlamentului European, inițiativa cetățenească, diminuarea sarcinilor administrative pentru IMM-uri vor fi niște lucruri care vor ușura situația cetățeanului și vor îmbunătăți calitatea și eficiența intervențiilor acestora, acestuia. Responsabilitatea cetățenilor este crescută astfel. Parlamentul ia influență reală asupra legiferării europene, prin urmare, eurodeputații sunt uh, foarte uh, de aproape analizați în activitatea lor. Acesta este punctul decisiv, pentru că, iată, când vine vorba de această situație, trebuie să nu uităm să ținem uh, seama și de faptul că o bună legiferare garantează o bună implementare a dreptului comunitar în statele membre. Și acest lucru, desigur, uh, se traduce printr-o îmbunătățire a situației la nivel european. Mulțumesc, domnule Sfiefca, spune președintele. Ajungem acum la uh, a dat cuvântul diferitelor grupuri politice. Două minute în, numul, în numele PP, Baldas, domnul Baldasare. Colega Geringer sottolinea una chestiune basilare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, doamnei uh, uh, Geringer de Ödenberg pentru acest raport. E vorba de nevoia de a întocmi o legislație transparentă, simplă pentru toți cetățenii europeni sunt de acord uh, cu doamna raportor în legătură cu uh, principiile cele mai importante pe care le-a uh, stabilit, principiul de subsidiaritate, de exemplu, reducerea costurilor și a poverii administrative. În ceea ce privește analiza de impact, aș dori să subliniez faptul că Comisia Juridică lucrează intens pentru a se asigura că aceste analize de impact sunt cu adevărat independente. Trebuie să asigurăm norme ridicate, norme performante pentru uh, toate aceste analize. De asemenea, trebuie ca aceste analize de impact uh, să fie cu adevărat independente pentru ca credibilitatea uh, Uniunii Europene să crească. De asemenea, sunt pentru reducerea poverii administrative legate de punerea în aplicare a legislației europene. Comisia Europeană și-ar dori ca această reducere să fie până în 2012 de 25%, respectiv echivalentul la mai bine de 4% din PIB, respectiv 150 de miliarde de euro. O parte din poverile administrative ale Uniunii Europene uh, decurg din uh, incapacitatea, din uh, lentoarea și modul greoi în care actele administrative sunt implementate la nivel european. 76 de actele legislative duc la adoptarea la mai bine de 10.000 de acte de punere în aplicare. Sigur că e nevoie de controle suplimentare în faza de transpunere a ă, acquis comunitar, însă pe de altă parte e nevoie de o cooperare mai strânsă din partea Consiliului și a statelor membre. În încheiere aș spune că o cooperare mai bună cu parlamentele ă, naționale, dincolo de principiul subsidiarității, ar putea aduce o contribuție decisivă pentru ca legislația europeană să fie mai eficientă și să răspundă nevoilor și preocupărilor cetățenilor. Vă mulțumesc. În numele socialiștilor are cuvântul doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Raportoarea noastră, doamna Geringer, a prezentat un raport ambițios. Dacă toate părțile implicate în legiferare respectă acest raport, este un lucru mare, pentru că discutăm despre credibilitatea dreptului comunitar. Mediul politic trebuie să fie îmbunătățit în acest sens. Trebuie să discutăm aici despre transparență, coerență, eficiență a dreptului comunitar. Două elemente ale raportului sunt extrem de importante. Odată, simplificarea dreptului comunitar, o mai bună legiferare nu trebuie să ducă la, um, la diminuarea standardelor europene. Prin urmare, o mai bună legiferare trebuie să fie uh, Uh, legată de uh, principiul better regulation, smart regulation, o legiferare mai bună și mai inteligentă. Părțile, consultat, părțile interesate trebuie să fie consultate, în special când vine vorba despre efectele legiferării asupra politicilor sociale și de ocupare. De asemenea, este foarte important uh, sistemul evaluărilor de impact avem nevoie de un sistem din care să rezulte foarte clar un lucru. Independența și credibilitatea măsurilor luate trebuie să fie garantate. În trecut am avut experiențe proaste la acest capitol și mă refer aici la directiva privind serviciile și la evaluarea de impact făcută în acest sens, în special din partea Comisiei. Tratatul de la Lisabona prevede acum o clauză socială orizontală și aceasta reprezintă, în opinia mea, baza pentru uh, sistemul evaluărilor de impact. Trebuie să fim atenți să existe o consultare a partenerilor sociale în ceea ce privește efectele asupra uh, domeniului social și de ocupare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În numele grupului ALDE, două minute, doamna Tain. Mulțumesc, domnule președinte. O mai bună legiferare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem nevoie de uh, legi simple, transparente, inteligibile pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Sunt foarte importante principiile subsidiarității și, prin, și proporționalității aici. Vrem să reglementăm la nivel european numai ceea ce la nivel uh, local, regional, național nu poate fi reglementat. O parte foarte importantă a legiferării este, în special, uh, ideea privind efectele legiferării. Trebuie să fim atenți la um, efectele negative pentru a le reduce pe cât posibil. Evaluările de impact, tocmai de aceea, trebuie să fie făcute cu foarte mare atenție din partea Comisiei. Este foarte important ca la presiunea Parlamentului European uh, a fost creat un consiliu independent care să verifice calitatea studiului de impact. Însă, față de Parlament, acest Consiliu ar trebui să vină să, în fața Parlamentului ar trebui să vină să se justifice. Discutăm despre Uh, mai multe chestiuni ce țin de valorile de impact și în momentul în care costurile sunt prea ridicate, apar și probleme. Tocmai de aceea încercăm acum, printr-o mai bună legiferare, să reducem birocrația până în 2012 cu 25%. Însă pentru a face acest lucru trebuie să ne uh, implicăm la nivel european. Avem șanse să facem acest lucru. Unii spun că o treime, alții spun că două treimi din uh, poverile administrative uh, revin uh, la, uh, rezultă de la nivelul european și mulți spun că de la nivel european vin mult prea multe probleme birocratice. De aceea, statele membre trebuie să se implice activ pentru a împiedica, administra- pentru a împiedica birocrația uh, inutilă. Parlamentele naționale și ele, la rândul lor, trebuie să își recunoască atât obligațiile cât și drepturile câștigate prin tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului Verzilor, un minut, doamna Lichtenberger, aveți cuvântul. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar. Dragi colegi, dacă 27 de sisteme juridice intersectează, se intersectează, atunci este foarte clar că vor apărea probleme. De aceea este și aspru criticată legiferarea la nivel european și trebuie să reacționăm. Reacția noastră trebuie să conțină elemente primordiale, precum evaluările de impact, care trebuie să fie independente și care trebuie să țină seama de toate părțile implicate, nu doar de economie, industrie și lobby. Pentru mine este foarte important acest lucru și în al doilea rând un aspect foarte critic este referitor la implementarea legislației europene în state naționale. Foarte multe dificultăți rezultă tocmai din această etapă. Rezultă chiar din uh, problema neimplementării Uh, în legislația națională a dreptului comunitar. Așadar, când vine vorba despre etapa implementării, trebuie să ajungem la îmbunătățirea situației și trebuie să ne gândim la cetățenii noștri astfel încât să formulăm uh, reacții clare și transparente. Cetățenii noștri au uh, un mare, sunt o mare resursă inovatoare pentru dreptul european. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. În numele conservatorilor acum, Domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc doamnei raportor pentru raportul pe care l-a uh, redactat, uh, elementele conținute. Este clar că o mai bună reglementare este vitală pentru statele membre, pentru cetățenii acestora. Bineînțeles că uh, în același timp, eforturile noastre făcute aici în Parlament sunt de multe ori călcate în picioare de ceea ce se întâmplă la nivelul național. Și, în principal, acestea lovesc în interesele IMM-urilor. Uh, IMM-urilor. Noi încercăm să le protejăm aici, în Parlament. Apoi, uh, e interesant de văzut că comisia vine din când în când, uh, ne dă niște rapoarte, însă nu se întâmplă absolut nimic. Uh, sunt pur și simplu vorbe în gol. Avem tratatul de la Lisabona. Este important să ne concentrăm asupra celor răspuse de colega noastră raportoare. În primul rând, ca raportor din umbră pentru monitorizarea subsidiarității și a proporționalității, trebuie să vă spun că este foarte important ca parlamentele naționale să își aibă un cuvânt de spus în proces de evaluare, însă trebuie să facilităm uh, acest lucru. Trebuie să-l facem cât mai ușor posibil. Apoi s-a vorbit despre valorile de impact. Uh, îmi pare bine că s-au făcut progrese în ceea ce privește consultările și cooperarea cu, cu părțile interesate privind subsidiaritatea, proporționalitatea. Este clar că trebuie să definim mai bine o mai bună reglementare și acest proces trebuie să înceapă încă din amonte, la nivelul uh, Parlamentului și Parlamentelor, înainte ca Comisia să facă pașii următori. Cu grupul meu susține uh, uh, următoarea idee, ca să progresăm pas cu pas și anume Uniunea Europeană să respecte principiile subsidiarității și a proporționalității și uh, este foarte clar că nivelul ales este cel adecvat și toate măsurile trebuie să fie însoțite de evaluări de impact independente pe cât posibil. Comisia trebuie să transmită aceste valori comisiilor de profil cât mai repede posibil și, în general, cetățenii să fie informați la fiecare pas. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, în numele FD-ului, un minut jumătate, domnul Nasser Schmidt. Øh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne raportor, pentru o bună colaborare. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc pentru faptul că a ținut seama de subsidiaritate și proporționalitate. Să nu uităm că tratatul de la Lisabona Uh, prevede aceste lucruri și în ceea ce spun, face Comisia acum, aceste principii nu sunt respectate. Este deplorabil acest lucru, pentru că, iată, vedem cum controlul prin parlamentele naționale, în uh, baza principiului proporționalității, nu este transpus în realitate. Se spune că atunci când avem o majoritate parlamentară, când vine vorba de legislație, uh, și când se vrea oprirea unui act normativ, dată fiind contradicția cu subsidiaritatea, trebuie să existe posibilitatea de a interveni. Am vorbit despre cartonașe portocalii, cartonașe galben și așa mai departe, însă acestea sunt lipsite de efect și sunt o glumă proastă când vine vorba despre respectarea principiului subsidiarității și proporționalității, un fapt deplorabil. De asemenea, deplângem situația actuală. De tocmai Mm, din acest motiv mă bucură faptul că raportul se concentrează asupra acestor aspecte problematice și să sperăm că se ajunge la situația în care statele membre sunt într-adevăr respectate și nu sunt pur și simplu uh, băgate în seamă degeaba. Mulțumesc. Președintele, un minut și jumătate în numele neafiliaților, domnul Stoianov. Искам да продължа това, което предишните двама колеги... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu uh, să continui în aceeași linie cu colegii, cu antevorbitorii mai ales în ceea ce privește competențele parlamentelor naționale, care, iată, au noi prerogative și care, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, pot să intervină în procesul legislativ atunci când, când constată că există probleme. Uh, Cred că e una dintre consecințele pozitive ale tratatului de la Lisabona, însă mă întreb dacă nu e vorba de populism pentru a ne asigura că tratatul de la Lisabona este mai bine primit de către cetățenii europeni. Dacă atunci când spunem că uh, parlamentele naționale au uh, prerogative, dacă acest principiu ar fi uh, adevărat, ar trebui să existe demersuri sau proceduri în conformitate cu care parlamentele naționale pot să se reunească și să coopereze, pentru că această cerință ca două treimi din uh, parlamentele naționale să trebuiască să voteze pentru o măsură e uh, destul de importantă și totuși acest uh, principiu nu poate fi aplicat în, în practică. Deci, cred că ar trebui să avem o procedură unitară pentru Uniunea Europeană. De aceea, aș dori să lansez un apel în atenția președinției belgiene care va reuni uh, ședința Parlamentelor Naționale să acorde atenția acestui subiect. Mulțumesc. Trecem la vorbitorii numele propriu. Domnul Masip Hidalgo. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. acest uh, e un, e un subiect care revine recurent pe ordinea de zi. Am discutat uh, uh în urmă cu un an același subiect. Îmi amintesc, uh, de exemplu, rapoartele Monica Frasoni sau uh, Medina I. Ortega în mandatele precedente. Cred că raportul pe care îl discutăm astăzi uh, este foarte bun, trebuie să recunosc acest lucru, însă pe mine nu, uh, cred că ar trebui să uh, ne axăm nu numai pe uh, litera raportului, formularea care e foarte bună, ci și pe fondul său. Uh, trebuie să implicăm toate părțile, implica, uh, toate părțile implicate, toate uh, uh, instituțiile europene, pentru că dacă nu ne vom întoarce la uh, epoca discursurilor, a analizelor, fără a uh, lua măsuri concrete. Deci cred că Uh, poziția Comisiei Europene uh, e uh, credibilă. Domnule comisar, um, cred că sunteți sincer în demersurile dumneavoastră și cred că eforturile dumneavoastră pot da roade, mă refer la reducerea poverii administrative cu 25% și ale celorlalte obiective din raport. Președintele, domnul Șimanski, nu este la locul său și deci are cuvântul un minut și jumătate domnul Ehrenhäuser. Mulțumesc. Aș dori să mă refer puțin la principiul subsidiarității. Sigur, politica, principial, trebuie să aibă loc la nivel regional și local. Și acolo, într-adevăr, politica este previzibilă pentru cetățean. Instrumentul important al uh, democrației poate fi implementat de cele mai multe ori doar la aceste niveluri. Și cam acesta este principiul subsidiarității și tocmai de aceea uh, putem să-l justificăm. Trebuie să argumentăm așadar cu criterii cantitative și calitative în momentul în care politica are loc la nivel european și nu la nivel local. Aș dori să mă refer în special la acest capitol. Ei bine, tocmai nevoia de argumentare este uh, ignorată. Avem situații în care mai multe sarcini sunt deja îndeplinite la nivel național și noi nu venim cu suficiente argumente pentru a spune de ce anume e nevoie să se facă ceva și la nivel european. În ceea ce privește dreptul de control al principiului subsidiarității introdus prin tratatul de la Lisabona, cred că dreptul exercitării controlului nu este suficient dezvoltat, cred că parlamentele naționale nu au făcut suficient în acest sens și cred că acest principiu al controlului este doar unul de fațadă. Solicit așadar Comisiei să trateze mai intensiv tema principiului subsidiarității, în special în ceea ce privește nevoia argumentării legislației comunitare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că nici doamna Childers nu este la locul său, deci nu este aici. Atunci dau cuvântul un minut domnului Cojușnic. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoarei pentru raportul de bună factură pe care îl sprijinim. Comisia, în ultimii ani, a făcut o serie de pași pozitivi pentru a îmbunătăți uh, legislația europeană. Dar uh, e loc și de mai bine când vine vorba de activitatea Comisiei aici, pentru că unii aici în Parlament nu sunt atât de mulțumiți de bilanțul Comisiei pe cât sunt alții din același Parlament. Uh, am lucrat în grupul însărcinat cu reducerea povărilor administrative sub bagheta domnului Stoiber și sunt în dezacord într-un punct cu raportul de față. Este acel apel pentru a spori numărul de evaluatori pentru evaluarea de impact Cred că putem să sprijinim structura actuală care se ocupă cu evaluarea de impact și uh, menținând comisia actuală, nici nu vom uh, face cheltuieli suplimentare. Deci trebuie să ajutăm comisia care se ocupă acest lucru în Parlament în acest moment. Vă mulțumesc. Nu văd doamna Childers pe domnul Șimanski prezenți, așa că trecem la Catch the Eye. În primul rând, un minut și să știți că o să tai microfonul dacă nu respectați domnul Șefcovici. Domnul Mezaroș. Köszönöm, elnök úr. Szama nevemet kicsit rosszul teszed kiejteni. Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönet jár a biztos úrnak is a... Mulțumesc, nu mi-ați pronunțat prea bine numele. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc raportoare pentru raport, mulțumesc și domnului uh, comisar pentru afirmațiile sale. După trădarea de la uh, Lisabona, a intrat în, Parlamentul a intrat într-o nouă eră. Uh, rolul nostru și răspunderea noastră au crescut. E foarte important să folosim to- toate ocaziile disponibile pentru a ne asigura că îmbunătățim procesul de legiferare european. Există câteva elemente foarte importante în acest raport. Ele vizează IMM-urile și felul în care ele pot fi implicate în monitorizare monitorizarea punerii în aplicare a legislației. Trebuie să ne asigurăm că avem o simplificare administrativă, că avem uh, motive bune de legiferare. E foarte important ca uh, munca Parlamentului să fie uh, înlesnită și cred că e una din consecințele acestui raport. Trebuie de asemenea să implicăm și instituțiile și parlamentele naționale în procesul de cooperare. În februarie am adoptat o poziție, o poziție care permite Parlamentului European să fie informat în legătură cu procesul de legiferare. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Gracias, presidente. Doamna Bilbao. Protocolul privind controlul subsidiarității nu funcționează, nu este bine aplicat și nu se ține cont suficient de nevoia de participare și implicare a parlamentelor naționale și regionale. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Comisia, fiind conștientă de aceste lipsuri, a trimis 26 de inițiative către uh, Uh, parlamentele naționale. E vorba de 26 de atenționări pentru 27 de parlamente naționale, însă nu am primit decât mai puțin de jumătate de chestionare înapoi. Uh, de fapt, am primit mai multe de la Austria, câteva de la uh, Cehia, 10 din Italia, 15 din Portugalia și așa mai departe. Comisia, deci, nu are niciun fel de informare informație privind participarea parlamentelor regionale. Și știm foarte bine că Lisabona prevede acest lucru, totuși. Vă mulțumesc. Domnul Rubic. Paldies, priekšsēdētāji. Es visumā ar gandarījumu atbalstu to, kas ir izteikts ziņojumā. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce se spune în acest raport este important. Dacă Parlamentul European și Uniunea Europeană se implică pentru respectarea drepturilor omului, atât în Uniunea Europeană cât și în afara Uniunii Europene, atunci pentru noi acest lucru este cu atât mai important. Cred că uneori lipsește controlul, lipsește controlul asupra următorului aspect. Cum anume este implementată legislația europeană ținând cont de respectarea drepturilor omului. Și menționez aici un caz. Pe 2 octombrie, în Letonia, țara pe care eu o reprezint, vor avea loc alegeri parlamentare. Er, a fost întrerupt vorbitorul. chcel oceniť že tak európska komisia a dori în primul rând să salut faptul că atât comisia cât i comitetele parlamentului european comisiile afco i uh, libe Eh, și jurii, îmi cer scuze, eh, țin cont de faptul că mediul juridic în Uniunea Europeană este foarte complex și deci că trebuie simplificat și trebuie schimbat în mod radical. Eh, e clar că e o problemă foarte complexă pentru că există diferențe foarte mari între sistemele juridice ale statelor membre care uneori sunt incompatibile. Însă nu ar trebui ca acest lucru să reducă certitudinea juridică pentru cetățenii noștri pentru a interconecta mai bine uh, mediul juridic european și cel din statele membre, Comisia trebuie să depună eforturi pentru a monitoriza procesul de legiferare și pentru a se asigura că punerea în aplicare e mai uh, transparentă și mai ușor de înțeles pentru toți cetățenii europeni. O altă misiune importantă ar fi o uh, rețea a unor instituții acreditate. Președintele îl întrerupe, domnul Bronx are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte procesul legislativ pe care îl facem noi aici la Parlament pare făcut uh, în așa fel încât membrii să nu poată să se exprime părerile individuale. Noi de multe ori uh, nu suntem decât uh, sclavii procedurilor de amendament și nu suntem chemați să ne exprimăm decât în ultimul uh, moment. Uh, de multe ori suntem uh, supuși unui oarecare servilism politic. Uh, și ar fi bine ca să avem și noi o judecată mai independentă. Unii dintre noi încearcă să-și exprime independența politică, dar în, ultima, în ultimul moment își schimbă părerea și merg la vot uh, și este foarte greu să se facă păreri, uh, să, să aibă loc păreri uh, individuale. Vă mulțumesc. Trebuie să schimbe acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Conform procedurii, avem numai cinci vorbitori la Catch the Eye. Dar mai am încă doi vorbitori pe lista mea și cum nu suntem prea presați de timp, le dau cuvântul. Panie przewodniczący, gratuluję. Doamna Kolaska-Bobinska, mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe doamna raportor pentru acest raport. Într-adevăr, subliniază necesitatea unei mai bune legiferări. Însă, dacă facem, dacă dorim acest lucru, și dacă venim cu rapoarte, cu declarații și așa mai departe, într-un limbaj atât de greoi, atât de complicat pentru oamenii de rând, atunci nu este bine. Foarte multe documente create aici sunt neinteligibile și limbajul utilizat este pur juridic. De asemenea, și rezoluțiile emise de Parlament, în care discutăm, de exemplu, despre nerespectarea drepturilor omului, sunt uh, elaborate într-un limbaj similar. De aceea fac apel la Parlament, fac apel uh, la Parlament ca să participe la uh, studiu, la inițiativa Comisiei de a elabora documente într-o manieră mult mai facilă pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, spune președintele. Dragi colegi, punem capăt procedurii Catch the Eye. Doamna Zaborska are la final cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-acordați cuvântul. Am uh, urmărit uh, această dezbatere foarte interesantă din uh, birou și aș dori să-i mulțumesc colegei mele, doamnei Geringer, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Șefcioviș, domnule comisar, pentru intervențiile dumneavoastră. Cred că faptul că Comisia Europeană a instituit acest grup la nivel înalt care consiliază Comisia Europeană în uh, uh, reducerea sarcinii administrative e foarte bun. Uh, fiecare stat membru are propria sa cultură juridică. Însă, să nu uităm că Edmund Stoiber, un eminent politician german, a fost numit președintele acestui grup de experți. E foarte bine, pentru că birocrația trebuie discusă atât la nivel european cât și național. Vă mulțumesc! ajungem la sfârșitul procedurii Catch the Eye și deci acum dăm cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnului Șefcovici, uh, pentru a finaliza această dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la cât mai multe întrebări uh, posibil în timpul alocat. În primul rând, uh, mulțumesc membrilor Parlamentului pentru angajamentul lor uh, pe această chestiune a unei mai buni legiferări. Este ceea ce ne trebuie nouă în Europa, în statele noastre. Mulțumesc și doamnei raportor pentru că a subliniat rolul evaluărilor de impact și conlucrarea strânsă cu Comisia. De asemenea, mulțumim Comisiei de Profil din Parlament pentru activitatea desfășurată și altor comisii care ne-au furnizat material pentru evaluările de impact de multe ori. Bineînțeles că trebuie să îmbunătățim și mai mult calitatea acestor evaluări de impact și, bineînțeles, și pentru acte legislative care sunt uh, sub formă de propunere. S-a subliniat lucru că trebuie să studi studiem uh, și impactul amendamentelor. De multe ori, uh, aceste acte legislative sunt uh, pot fi modificate, însă prin intermediul amendamentelor. Unele dintre acestea sunt cumva în deserviciul textului propriu-zis. De multe ori ele nu sunt suficient de eficace. Trebuie să vedem cât de bune sunt acestea. De asemenea, s-a vorbit despre o evaluare de impact imparțială, obiectivă. Este exact ceea ce dorim noi să facem la comisie. Lucrăm strâns cu grupul uh, Stoiber și cu grupul uh, însărcinat cu evaluarea de impact, încercăm să împingem cât mai departe limitele. De multe ori uh, și limbajul este, este greoi, uh, de multe ori ni se cere să evaluăm texte care sunt pur și simplu uh, indigeste, deci le și respingem. Apoi s-a vorbit cât de important este să se reducă sarcina administrativă, în special pentru IMM-uri, în special în lumina pieții unice. Și pot să vă spun că avem acest obiectiv de a reduce sarcina administrativă cu 20-25% până în 2012 și cred că ne vom obține acest angajament. Apoi, mulțumesc foarte mult doamnei raportor pentru raportul său de foarte bună factură și pentru toți europarlamentari pentru că sunt angajați în această luptă pentru mai bună legiferare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șefcovici. Uh, domnule Șefcovici, Comisia nu are limită de timp, să știți, spune președintele. Poate n-ar trebui să vă spun acest lucru. E bine că Comisia crede că este află sub imperiul acestei uh, limitări a timpului de uh, vorbit, e, e, e bine. E bine că se întâmplă acest lucru. Să știți că așa asta situația. Mulțumesc foarte mult, domnule Șefcovici. Și acum dau cuvântul doamnei raportor, doamna Geringer. Mulțumesc, domnule președinte. La final, Aș dori să mulțumesc pentru această dezbatere fructuoasă tuturor colegilor mei. Doresc să vă mulțumesc noastră, domnule comisar. Mă bucură faptul că am avut posibilitatea de a raporta, de a elabora acest raport tocmai acum. Asta la un an după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona și după elaborarea raportului 2020. M-am consultat cu foarte multe grupuri de părți interesate din partea sectorului industrial, al sindicatelor, al uh, angajatorilor și am discutat și cu asociația ETOC. La comisia noastră s-a votat în unanimitate și s-a găsit un compromis foarte bun între așteptările tuturor grupurilor politice. Vă mulțumesc pentru o bună colaborare la nivelul grupurilor politice, pentru că acest lucru este într-adevăr rar. Sper să putem vota acest raport, sper ca votul să fie pozitiv și vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la discuție. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, Lidia, mulțumesc uh, pentru raport și felicitări pentru activitatea întreprinsă. Dezbaterea a luat sfârșit. Votul acestei rezoluții are loc la ora